So, Kolleginnen und Kollegen, wir können an. Dragi colegi, cred că putem începe. Vă rog să luați loc. În mod sigur veți avea nevoie și de cartelele de vot. Și începem acum cu punctul 10 de pe ordinea de zi și doresc să-i dau în primul rând colegii noastre Renate Zomar, care dorește să facă o declarație care să fie trecută în procesul verbal al uh, întâlnirii în numele grupului PP. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să fac o declarație în numele grupului politic PPE. Am uh, discutat această uh, temă de mai multe ori pe larg și până la urmă ne-am hotărât să transmitem un mesaj foarte clar Comisiei și să fim de acord cu acest veto. Vă voi preda o declarație scrisă pentru a fi trecu, uh, în procesul verbal al acestei întâlniri. Um, voi preda această declarație secretar- uh, secretariatului și în această declarație sunt listate cele mai mari îngrijorări ale uh, noastră. Această îngrijorare a fost menționată și ieri în discuția pe care am uh, avut-o, dar doresc să subliniez că nu dorim să ne împotrivim uh, EFSA, ci noi sprijinim această agenție europeană, sprijinim expertiza acestei uh, agenții, dar vedem foarte bine că această agenție nu um, nu este foarte bine pregătită pentru a uh, se ocupa de aceste slogane publicitare. Dar Comisia trebuie să ne ia în serios. Nu este posibil ca până la urmă Parlamentul să fie ignorat întotdeauna de către Comisie. Nu este posibil ca Comisia să ia hotărâri um, fără Parlament um, și este vorba de pro, niște profiluri, profile care nu au fost hotărâte, dar după cum am spus, acestea sunt, sunt, uh, sunt hotărâte de către comisie și lista cu um, profilele, aceste profile nutriționale este hotărâtă fără participarea noastră. Ne dorim așadar un vot negativ aici dar în același timp, desigur, am sprijinit întotdeauna combaterea uh, publicității uh, false pentru a proteja consumatorii. Deci, după cum am spus, vă voi preda această declarație. Vă mulțumesc, doamnă Zomar. Dorește cineva să se exprime împotriva? Aceste declarații văd că nu este cazul. Începem cu votul și Discutăm despre obiecția în conformitate cu articolul 88, alinatul 2 din regulamentul de procedură, lista de mențiuni de sănătate permise înscrise pe produsele alimentare și aș propune să începem votul electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Foarte bine. Votul s-a închis. 22 de voturi pentru, 37 împotrivă, o abținere. Vă mulțumesc, dragi colegi, se respinge. Ajungem la raportul domnului Gerbranti, asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural, o strategie a Uniunii Europene în domeniul biodiversității pentru anul 2020. Das ist ein dickes Paket. Wir haben aber auch este un dosar uh, cuprinzător, dar avem și foarte multe amendamente consolidate și votăm acum amendamentul consolidat 1. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul consolidat 2. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? se adoptă. Ajungem la amendamentul consolidat 3. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum amendamentul consolidat 4. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm atunci amendamentul consolidat 5. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm acum amendamentul consolidat 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abținări. Se adoptă. Ajungem la amendamentul consolidat 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abținări. Se adoptă. Acum, amendamentul consolidat 10. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul uh, consolidat 11, cine este pentru, împotriva abținerii, se adoptă. Acum, amendamentul 12, cine este pentru, împotriva abținerii, se adoptă. Acum, amendamentul de compromis 13, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 acum, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Atunci, compromis, acum compromisul 15, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Acum, amendamentul 26, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 36, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 37 și 39. Cine stă pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 38, vot pe părți, cine stă pentru prima parte, împotriva, abțineri, se adoptă. Cine, cine stă pentru partea a doua, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm acum amendamentul regii 1. Cine stă pentru? împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 40, cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 42, vot pe părți. Prima parte, cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Um, haideți să verificăm Amendamentul 42, prima parte. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 36 pentru, 26 împotriva. Se adoptă. Partea a doua de la amendamentul 42. Cine este pentru? Împotrivă. Văd că se formează niște constelații interesante. Haideți să verificăm mai bine. Votăm și partea a doua electronic. A votat toată lumea, votul s-a închis, 33 pentru, 29 împotriva și se adoptă. Amendamentul ITRE 19. Cine este pentru? Împotriva. Țineri se adoptă. ITRE 8. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 45, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Agri 1, acum cine stă pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 49 nu trebuie votat. Ajungem la amendamentul 48. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 50, vot pe părți. Cine stă pentru prima parte? Împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să um, votăm din nou partea a doua. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Ok, verificăm partea a doua, vot electronic. A votat toată lumea, Votul s-a închis, 38 pentru, 23 împotriva. Cred că dacă toată lumea ridică mâna, va fi uh, mult mai ușor și mă gândesc acum la coordonator mai ales. Votăm acum amendamentul 53. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 54. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul ITRE 4. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 57. Acum cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Atunci amendamentul 56. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm acum amendamentul 60. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 61. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 62. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Votăm pe pech 9. Cine stă pentru, împotriva, abțineri. Nu îmi dau seama. Haideți să verificăm electronic amendamentul nou din partea Comisiei pentru Pești. S-a deschis votul. Din partea grupului ALDE, cineva votează. Există un vot în plus. Domnule președinte, Cred că nu puteți spune acest lucru prea des, pentru că îmi place ideea că liberalii sunt prea mulți. Domnul președinte, votul s-a închis, 46 pentru, 6 împotrivă. Vă rog să ridicați mâna, să nu mai votăm electronic. Acum, ITRE 9, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. ITRE 10, vot pe părți. Cine stă pentru prima parte? Împotrivă. Abținări se adoptă. ITRE 10, partea a doua. Cine stă pentru? Împotrivă. Abținări se adoptă. ITRE 11. Cine stă pentru? Împotrivă. Abținări se adoptă. ITRE 13, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. ITRE 22, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. Regii 4, nu. Se dorește verificarea amendamentului ITRE 22, verificăm electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul, 30 de voturi pentru, 33 trei împotriva se respinge. Ajungem la regii 4. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. ITRE 20, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotriva. Cred că trebuie să repetăm votul. Cine este pentru prima parte de la ITRE 20? Cine este împotriva? abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. ITRE 21, acum cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Regii 2, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 63, cine stă pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 64, cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 64 prin vot electronic. Die EVP hat einen zu viel. PPE-ul are un vot în plus. Ok, acum totul e în ordine, 33 pentru, 30 împotrivă, se adoptă. Votăm amendamentul 65. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm și amendamentul 65 prin vot electronic. Alle abgestimmt, a votat toată lumea, votul s-a închis, 32 de voturi pentru, 31 de voturi împotriva, deci se adoptă. Votăm amendamentul 66, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm amendamentul 67, vot pe părți, prima parte, cine stă pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votăm acum I3 și acesta este vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotriva, abțineri, Cred că nu este clar. Haideți să votăm electronic partea a doua de la ITRE 3. Votul s-a închis. 34 pentru, 28 de voturi împotriva, deci se adoptă. Regii 12. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 68. Cine stă pentru? Împotrivă. Abținere. Haideți să verificăm mai bine. Verificăm uh, amendamentul 68, 68 prin vot electronic. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 30 de voturi pentru, 33 împotriva. Se respinge. Votăm acum amendamentul 69. Cine stă pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Dori să verificăm foarte bine, verificăm amendamentul 69. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 32 2 de voturi pentru, 31 împotrivă. Se adoptă. Votăm amendamentul 70. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 71, cine este pentru? Potrivă, abțineri, se adoptă. Facem un salt acum până la amendamentul 77, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, Mm, nu e clar. Haideți să repetăm. Cine este pentru amendamentul 77? Haideți. Cine este împotrivă? Abținerea. Acum e totul clar. Se adoptă. Amendamentul 79. Cine este pentru amendamentul 79? Deci amendamentul 79 al doamnei este Belangă. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. I36 pentru, împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm electronic amendamentul litre 6 pentru că nu este clar. A votat toată lumea, votul s-a închis, 36 de voturi pentru, 26 de voturi împotriva, deci se adoptă. Amendamentul 80. Cine stă pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Votăm amendamentul 81, vot pe părți, prima parte, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, partea a doua, cine stă pentru, nu, se dorește verificarea primei părți de la amendamentul 81. Votul s-a închis. 31 de voturi pentru, 32 împotrivă. Se respinge. Ajungem la partea a doua. Cine este pentru? Partea a doua de la amendamentul 81. Împotrivă. Abțineri. Da, cred că este mai bine să verificăm electronic și partea a doua de la amendamentul 81. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 42 de voturi pentru, 21 de voturi împotriva. mă îngrijorez puțin în legătură cu ordinea de zi de astăzi. Ok. Ajungem la partea a, a treia. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votăm amendamentul 82. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 83. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm amendamentul 85, vot pe părți, cine stă pentru prima parte, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se respinge, partea a treia, cine stă pentru, împotrivă, Cred că trebuie să verificăm partea a treia de la amendamentul 85 printr-un vot electronic. A votat toată lumea, votul s-a închis, 32 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, deci se adoptă. Votăm acum amendamentul 16, ci, nu, Nu, 116 este caduc. Votăm acum Agri 18. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Regii 13. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. ITRE 2. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Ajungem la amendamentul 76. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 119. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 120. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă, ITRE 14 cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă, ITRE 15 cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă, ITRE 12 cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 86 uh, cine stă pentru, Triva. abțineri se respinge facem un nou salt până la amendamentul 103. Cine este pentru amendamentul 103? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. votăm amendamentul 46, el, vot electronic. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 24 de voturi pentru, 35 de voturi împotriva, se respinge. Regii 11. Cine stă pentru? Împotriva abținerii. Se adoptă. Amendamentul 108, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 106, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 100. Nu. Verificăm electronic amendamentul 106. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 31 de voturi pentru, 31 de voturi împotriva, se respinge, drept urmare. Votăm acum amendamentul 105. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 104. Cine este pentru? Nu, este caduc pentru că a fost uh, adoptat 105. Ajungem la amendamentul 107. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 109. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm electronic amendamentul 109. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 32 de voturi pentru, 29 de voturi împotriva. Se adoptă. Amendamentul 110. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. I37. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Regii 7. Cine este pentru? De da, împotriva. Abțineri. Se adoptă. 111. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 112 este caduc. 113, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 114 nu trebuie votat. Ajungem la amendamentul 117. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 118. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. Nu e clar. Haideți să votăm electronic, să verificăm electronic. Amendamentul 118. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 46 de voturi pentru, 14 împotrivă. Um, nu am putut să recunosc această situație clară. Oricum, ajungem la amendamentul 121. Cine este pentru? Vă rog să ridice mâna. Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 122. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 123. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 124, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu. I316, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Facem din nou un salt în lista de vot până la amendamentul 138. Cine este pentru? Vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva. Abținerii. Se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Ajungem la amendamentul 139. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Agri 5. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Sărim din nou destul de mult pe lista de votat până la amendamentul 155. Deci votăm amendamentul 155. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 156. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 157, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Să facem un nou salt până la Agri 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum amendamentul 180. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 181. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să repetăm. Cine este pentru 181? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 182. Nu, verificăm amendamentul 181. Deci verificăm electronic amendamentul 181. Văd că a votat toată lumea. Votul s-a închis. 35 pentru, 25 împotrivă. Ca atare se adoptă. Wir haben gerade Am votat amendamentul 181 și am verificat și electronic. Putem repeta pentru că este mai sigur. 181, încă o dată, supus la vot. Vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 37 pentru 24 împotriva. O abținere. Trecem la 182. Amendamentul 182. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 183. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 184 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem mai departe la amendamentul 197. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 180. Iertați-mă, spune președintele, 198. 198 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 199, două părți, prima parte. Cine este pentru prima parte? 199, împotrivă. Abțineri, se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge partea a doua. Trecem la amendamentul 200. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 201 pentru, împotrivă, abțineri, nu a fost foarte clar. Repetăm votul pentru 201. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri. Verificăm electronic pentru că nu a fost concludent. 201 vot electronic. A votat toată lumea. 18 pentru 44 împotrivă. Bun, acum este foarte limpede, dar am să vă rog să ridicați foarte clar mâna. Agri 10, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Agri 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 204, 204 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 202 pentru, împotrivă, verificăm electronic votul pentru 202. A votat toată lumea, s-a închis votul, 30 de voturi pentru, 30 împotrivă, ca atare se respinge. 203. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Pescuit 1. Se adoptă. 205. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 207 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 208, două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 209. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 210. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 212, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 211 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Peș 2. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Peș 3. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Peș 6. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 213. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 214. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 215 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 216, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Deci, era vorba de prima parte pentru 216. Votăm electronic. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 40 pentru, 22 împotrivă. Vă rog pe toți să ridicați foarte clar mâna pentru că nu era concludent pentru mine. Partea a doua supusă la vot. Partea a doua, 216, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 217 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 218 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 219 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 221 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 220. Cade. 222 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 223 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Peș 5 nu trebuie supus la vot, de asemenea peș 8 nu votăm, peș 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Peș 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Peș 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Peș 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum un salt mai mare până la amendamentul 233. Cine este pentru 233? Împotrivă, abțineri se respinge. 240. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 241 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 243 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 242 pentru împotriva abțineri se adoptă 244 pentru, împotrivă abțineri se respinge 245 pentru, împotrivă abțineri s-a respins. Amendamentul 3 regii pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. 246, două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri s-a adoptat. Partea a doua pentru. Scuze, spune președintele. Partea a doua cade. 247. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 248 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 249 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 253. Trei părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 253, partea a doua, cine este pentru? Mă scuzați, spune președintele, este caducă partea a doua. 253, partea a treia. Cine este pentru? Împotrivă. Abține, se adoptă. 256. <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 254 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 250 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 251 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 255 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă 257 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 258 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, regii 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 259 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 260 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 261 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 262 pentru, împotrivă, abțineri, nu e foarte clar. Supunem la vot 262. Verificăm electronic 262. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 31 de voturi pentru, 33, 30 împotrivă, deci se adoptă. 263 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I3 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I3 18, pe, 3 părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a treia pentru, împotriva abțineri se adoptă. 264 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 265 pentru. împotriva Abțineri se adoptă 266 pentru. împotriva Abțineri se adoptă Regii 10 nu trebuie supus la vot. 267 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă pe 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 268 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 269 pentru. Împotrivă. Abțineri. A fost clar, verificăm electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 29 împotrivă, se adoptă 269. Acum trecem la 270 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 271 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge 272 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 273 pentru, împotrivă. Verificăm electronic 273. S-a deschis votul. 273. A votat toată lumea? S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 29 împotrivă, deci se votează. Deci trecem acum la 282 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă 283 pentru. Împotrivă abțineri se respinge 285 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 286, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abține și a doua parte este adoptată, regi 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă regii 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă regii 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la considerente. Amendamentul 1 se adoptă. Avem două amendamente identice, 2 și 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. abțineri se adoptă 6 pentru. Împotrivă. abțineri se adoptă 8 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, Împotrivă,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 58 pentru, nici un vot împotrivă, 4 abțineri. Sincere, felicitări, doamne Gebrandi, pentru acest raport foarte bun.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 PIP. Este vorba despre o întrebare orală pe, asupra căreia trebuie să votăm. Deci indicați intenția de vot ridicând mâna și împotrivă abțineri. Deci această întrebare orală în unanimitate a fost adoptată ca atare și urmează dezbaterea. Colegul Olmer. Ja, wenn etwas Ruhe einkehrt. Dacă ar fi puțină liniște în sală. Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne, stimați domni. Este vorba despre faptul că a existat un adevărat scandal în legătură cu aceste implanturi mamare ale societății franceze PIP și este Uh, dorința noastră să primim uh, un răspuns din partea Comisiei la întrebările care uh, au fost formulate și în legătură cu revizuirea Uh, regulamentului privind produsele medicamentoase, pentru că lucrurile, cum uh, s-a dovedit în practică, nu funcționează în clipa de față foarte bine, că este vorba despre, de fapt, o energie de-a dreptul criminală cu care această firmă a lucrat pentru a evita regulamentele. Concluzia este că trebuie să cre- creăm posibilități de control uh, mult mai aspre, mult mai serioase, trebuie să existe tehnici mai sigure uh, pentru ca produsele medicamentoase să nu aibă efecte nocive, să creăm uh, o mai mare siguranță pentru pacienți și am putut uh, învăța că sistemul de până acum a avut un punct slab, în sensul că uh, a încercat uh, să uh, verifice superficial, doar înscris anumite produse, fără verificări la fața locului și propriu-zise ale produselor. Ca atare, verificările trebuie să se desfășoare mult mai intens, iar pe plan uh, național, ar fi uh, rezonabil să existe și un registru al implanturilor pentru ca la nevoie să putem furniza informațiile persoanelor afectate. Nu este vorba doar de produsele uh, firmei PIP, dar există și alte implanturi uh, care um, practic pot otrăvi Uh, organismul metale care se folosesc și care pot de asemenea să funcționeze uh, nociv. Ca atare, uh, putem să păstrăm uh, sistemul de protecție a datelor, în sensul că un pacient uh, afectat uh, refuză să figureze în respectivul registru, să putem accepta și acest refuz. Eu sper ca la nivelul Comisiei să se pregătească un proiect în acest sens și după aceea să putem discuta pe baza lui. Mulțumesc, Linda McEwen. Um, Mulțumesc. Am avut o dezbatere foarte lungă în ianuarie pe acest subiect, când uh, Comisia a făcut un uh, uh, test privind directiva legată de instrumentele medicale, dispozitivele medicale. Știm că Comisia elaborează o legislație suplimentară în acest sens, ne-am prezentat viziunea foarte clar Totuși, um, s-a introdus acest punct pe ordinea de zi din plenara din mai, de aceea rezoluția noastră repetă ceea ce am spus și în ianuarie, că ne dorim o revizuire completă a legislației, că ne dorim un registru privind implanturile mamare și celelalte implanturi care să fie gestionat la nivel național. În țara mea există mii de femei care au uh, beneficiat de implanturi mamare PIP, și alte, și o altă mie, să spunem, de femei care nici nu știu de ce tip de implanturi mamare au beneficiat. Auzim foarte des despre problemele birocratice, însă pentru o persoană poate fi vorba de birocrație, pentru o altă persoană poate fi vorba de protecție. Deci, instituirea acestui registru trebuie să facă parte din măsurile legislative și sper că vom uh, sprijini această inițiativă. Mă întreb dacă comisia este prezentă aici. Da, între timp, uh, am avut un nou subiect pe care l-am abordat și anume implanturile de șold. Mă întreb ce lecții am putut învăța, ce învățăminte putem extrage pentru acest tip de implanturi. Dacă, mă întreb dacă se vor schimba anumite mecanisme, având în vedere evenimentele recente. Poate ar trebui să existe niște studii mai aprofundate asupra acestor implanturi înainte ca acestea să fie mm, puse pe piață. Știu că uh, și în Danemarca și în Regatul Unit sunt foarte multe cazuri de persoane care trebuie să își schimbe implanturile de șol, tocmai datorită modificărilor care au intervenit în aceste dispozitive. trebuie să vedem de ce măsuri legislative este nevoie. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna McEvan. Are acum cuvântul colegul nostru, Gil Paniu. Te rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Este vorba despre o rezoluție care, dincolo de dificultățile întâmpinate în legătură cu aceste proteze mamare, aceste implanturi mamare PIP și în Franța și în Europa și peste tot în lume. Așadar, această rezoluție ne obligă să constatăm că transpunerea legislației europene privind dispozitivele medicale în dreptul național nu a împiedicat această fraudă sanitară. Este prima constatare pe care o putem face prin intermediul acestei rezoluții. Această fraudă sanitară a evidențiat o dis funcționalitate la nivel european și la nivel național, o lipsă de cooperare între statele membre și comunitatea internațională în ceea ce privește schimbul de informații, precum și o lipsă de trasabilitate a materiilor prime utilizate pentru dispozitivele medicale. Rezoluția de față constată de asemenea eșecul sistemului actual de certificare și de control și subliniază necesitatea luării în considerare a acestei fraude în momentul revizuirii directivei privind dispozitivele medicale, așa cum a reamintit mai devreme colega Linda McEwen. În același timp, având în vedere ceea ce s-a întâmplat uh, cu uh, implanturile mamare PIP, astăzi sunt aduse în uh, actualitate și alte dispozitive medicale care conduc la disfuncționalități sanitare grave deseori și mă gândesc mai ales la protezele de șold care au condus și ele la dificultăți destul de grave legate de conținutul lor. De aceea ni s-a părut important să putem înainta această rezoluție care spune Comisiei că în cadrul noii directive aflate în curs de pregătire privind dispozitivele medicale, trebuie să se facă propuneri care să aibă un caracter coercitiv, evident, prin care să se evite astfel de situații. Aș mai reaminti o propunere pe care o voi înainta sub formă de amendament și anume, producătorii de dispozitive medicale, cum sunt implanturile mamare, ar trebui să fie obligați, ceea ce nu se întâmplă astăzi, să fie obligați să uh, informeze dacă într-un alt stat membru există proceduri în curs în ceea ce îi privește, deci într-un alt stat membru decât cel uh, căruia îi aparțin. Pentru că astăzi producătorii nu sunt obligați uh, să răspundă la, acest, la această întrebare. Nu sunt obligați să arate autorităților uh, dacă într-un anumit alt stat membru există proceduri în curs împotriva dispozitivelor pe care le comercializează, cum a fost cazul cu uh, întreprinderea PIP din Franța. Mulțumesc, Gilles Parniu. Următorul vorbitor de pe lista mea este doamna Parvanova. Mulțumesc. Mulțumesc, ALDE salută proiectul de rezoluție. Credem că este un document bine echilibrat, precis, acoperă aspectele care trebuie să fie abordate, mai ales în urma cazului PIP uh, și discuțiilor noastre din ianuarie. Trebuie să se facă diferențierea între cazul de fraudă investigat în Franța și problemele legate de siguranța pacienților și sănătatea publică trebuie extrase învățăminte în contextul revizuirii cadrului privind uh, dispozitivele medicale, cadrul legal și de asemenea trebuie să fim capabili să înțelegem că nu toate dispozitivele medicale sunt identice, de unde necesitatea unei evaluări a riscurilor. Mulțumesc! Mulțumesc, pre domnul președinte, doamna Cucovici acum. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, zelo pozdrav. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu salut această rezoluție, însă în același timp regret că a trebuit să ajungem în această eh, situație, că am ajuns în situația în care sunt afectate atât de multe femei care Um, au devenit uh, victime ale unei atitudini uh, defectuoase față de oameni. Standardele de, de calitate ar trebui să fie foarte înalte și uh, accentuarea acestui aspect al excelenței este foarte importantă. Pentru că discutăm despre pentru că există standarde înalte și pentru produse, uh, dispozitive care nu ajung în uh, contact direct cu corpul uh, uman. Deci mesajul și apelul pe care îl avem noi, pe care îl adresăm industriei, trebuie să fie unul foarte clar. Am pus întotdeauna accentul pe standardele înalte și sper că cerințele pe care le amintim noi în programul Horizons, Orizonte, vor fi îndeplinite și respectate. Și cred că și tineretul trebuie să fie informat mai bine, mai ales ă, tinerele femei um, își asumă asemenea riscuri, uh, își doresc ă, folosirea unor asemenea implanturi. Deci trebuie să ne gândim să facem un apel adresat atât industriei, dar să ne gândim și la o uh, informare mai bună a tineretului. Doamna Iana Kudaki, s-a consumat domnul președinte. Um, this, uh, Mulțumesc. Salut acest proiect de rezoluție. Oricum ne vom ocupa de această problemă a dispozitivelor medicale și cred că vom aprofunda discuția. Am vorbit despre cazul întreprinderii PIP, însă cred că trebuie să abordăm și alte aspecte mai, largi, mai largi legate de fiabilitatea implanturilor și de fiabilitatea altor implanturi, cum sunt implanturile de șold. Nu sunt însă convins de un anumit aspect pe care îl înțeleg ca fiind necesar, dar nu văd cum se va aplica asta la situația concretă. Mă gândesc la registrul implanturilor. Într-adevăr, spitalele trebuie să fie conștiente, uh, să cunoască um, pacienții cărora li s-au aplicat implanturi. Deci asta există. Însă cum se va gestiona asta în mod practic? Um, pacienții se mută dintr-un loc în altul? Cum se va face trasabilitatea? Trebuie să analizez uh, această propunere din punct de vedere vedere practic înainte de a o putea sprijini. Îmi place ideea pașaportului pentru că persoana respectivă, pacientul, poate să aibă cu el mereu acest pașaport și se va vedea de ce tip de implant a beneficiat. Nu știu care se va... Nu știu exact cum se va face în mod practic acel registru, dar pașaportul îmi place cred că mm, directiva privind dispozitivele medicale ar trebui să preia o mare parte din uh, propunerile din această rezoluție. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Am încheiat uh, lista vorbitorilor și acum doresc să-i dau cuvântul doamnei uh, directoare din partea DG Sanco a Comisiei. Aveți cuvântul, doamna Ghinou. Vă mulțumesc, domnule președinte, și doresc să mulțumesc și membrilor Parlamentului European pentru că au înaintat acest proiect de rezoluție care abordează o temă uh, care ne preocupă și pe noi de la sfârșitul anului trecut. O remarcă preliminară acum. Desigur, Comisia Europeană se asociază cu părerile exprimate în legătură cu îngrijorările pentru femeile afectate de această problemă. Împărtășim uh, durerea și frica prin care au uh, trecut aceste femei în urma uh, implanturilor defectuoase produse de societatea PIP. După cum știți, probabil, Comisia a cerut uh, uh, Comitetului Științific care se ocupă de uh, noi riscuri adresate sănă, Sănătății să ne prezinte anumite date și uh, analiza, această analiză va fi actualizată în decursul acestui caz. Cazul PIP este un caz de fraudă intenționată și cred că nu trebuie să uităm acest lucru în momentul în care ne gândim la ce lecții am învățat în urma acestui caz. Însă, Considerăm, la fel ca membrii acest, acestei comisii, că acest accident a tras atenția asupra unor puncte slabe din cadrul uh, legal. După părerea mea, majoritatea acestor puncte slabe sunt foarte bine identificate în uh, proiectul de rezoluție. Cred că știți că noi ne-am propus uh, adoptarea propunerii de revizuire a cadrului uh, uh legal despre dispozitivele uh, medicale și obiectivele principale acestui cadru sunt tocmai cele um, care sunt uh, subliniate de cazul pe IP. Ne dorim îmbunătățirea um, supravegherea pieței, ne dorim uh, îmbunătățirea notificării autorităților și să consolidăm trasabilitatea dispozitivelor medicale. Desigur, Propunerile pe care le vom face acest an vor trebui discutate. Nu cred însă că avem foarte mult timp la dispoziție, nu putem aștepta foarte mult timp până când vom consolida regulile existente și cred că știți foarte bine că domnul, domnul comisar Dali a scris ministrilor de sănătate din statele membre pentru a vedea cum am putea să uh, consolidăm regulile de punere în aplicare în cadrul uh, legal existent în acest moment. Și există măsuri care pot fi luate imediat, măsuri care sunt reflectate și în rezoluția prezentată de noastră astăzi. Unele uh, aspecte se află dincolo de domeniul de, apli- de aplicare a, a uh, directivei referitoare la dispozitivele medicale și uh, Uh, rezidă de competența sistemelor de sănătate din statele membre. Tocmai din acest motiv avem nevoie de angajamentul și de sprijinul ministrilor de sănătate din state, statele membre. Foarte pe scurt, aș dori să mă refer la lucrurile care ar trebui făcute, după părerea mea. În primul rând, funcționarea foarte bună a autorităților de notificare. Există cam 80 de uh, autorități în uh, Europa în acest sens și știm foarte bine că ele nu funcționează pe baza unor uh, standarde comparabile. Obiectivul ar fi să ajungem la un uh, standard uniform înalt, atât din punctul de vedere al modalității în care sunt desemnate aceste autorități de către statele membre, cât și din punct de vedere al funcționalității acestor autorități. Aceste autorități trebuie să-și folosească la maxim prerogativele pe care le au să recurgă la vizite neanunțate um, în locurile de producție, în întreprinderile care produc aceste implant, uh, implanturi. Dacă ar fi avut loc o asemenea vizită inopinată la um, fabrica PIP, poate s-ar fi descoperit această problemă. Apoi, cred că ar trebui să uh, aceste autorități să aibă un acces mai bun uh, la rapoartele de vigilență pentru a își îmbunătăți activitățile de Um, inspecție. Legislația uh, uh, următoare va merge un pas mai departe. Vom propune să uh, existe un organism, un comitet comun între statele membre de notificare, astfel încât să nu mai fim în situația în care doar un stat membru să facă această inspecție, ci să avem o echipă comună de inspectori. Ne dorim și crearea unui mecanism de anchetă la nivel european pentru dispozitivele care presupun un risc înalt sau dispozitivele care aduc o tehnologie nouă pe piață și uh, vom fi foarte atenți uh, în legătură cu cum vor funcționa aceste autorități, mai ales în, legătură cu vizitele și inspecțiile inopinate, dar mai ales, dar și în legătură cu um, calitatea uh, materialului din aceste dispozitive. Apoi, trebuie să consolidăm supravegherea pieței. Nu este acceptabilă situația în care această fraudă nu a fost detectată timp de 10 ani. Am cerut statelor membre să, uh, să respecte obligațiile conform directivei 93 și conform regulamentului despre supravegherea pieței cerem statelor membre să ne raporteze despre cum își îndeplinesc sarcinile în acest moment și la ce pași suplimentari se gândesc um, că trebuie în, întreprinși. Apoi, vigilența și inspecțiile. Aici sunt uh, de acord cu antevorbitorii care au spus că avem nevoie de o cooperare mai bună și de un uh, proces de raportare mai bun. Vom crea un sistem care să permită o informare mai rapidă despre asemenea uh, incidente, accidente și o mai bună analizare a efectelor acestor cazuri. Apoi, comunicare și transparență. Mai mulți membri ai acestei comisii s-au referit la uh, trasabilitate. Acesta este un punct slab subliniat de acest caz cu societatea PIP, trebuie să știm întotdeauna ce pacienți, ce dispozitiv au uh, primit. Până la sfârșitul anului va trebui să avem o recomandare care să vorbească despre uh, principiile unui sistem european unic de identificare a uh, acestor dispozitive. Credem că o asemenea o cartelă pentru implanturi care se folosește în anumite state membre ar fi un instrument foarte util pentru că ar exista informații care ar permite identificarea dispozitivului implantat. Și în final vom studia și uh, fiabilitatea unor registre. Asemenea, registre ar putea să fie importantă pentru trasabilitate, dar ar fi importante și pentru analiza riscurilor și pentru recunoașterea unor tendințe Uh, care apar în urma folosirii acestor dispozitive. Și pentru a avea o imagine mai bună asupra uh, dispozitivelor existente pe piață, ne dorim extinderea bazei de date care există în acest moment, o bază de date care să cuprindă toate dispozitivele care există pe piață, să înregistreze și producătorii acestor dispozitive și o parte a acestei baze de date va fi accesibilă și publicului. Acum, în legătură cu uh, protezele de șold care au devenit foarte actuale în ultimele săptămâni. Cred că foarte multe lecții învățate în urma cazului PIP sunt relevante și pentru protezele de uh, șold și acest lucru sublinează cât de importante sunt datele clinice. Cred că trebuie să ne dăm seama că din anul 2010 toate dispozitivele implantate trebuie să fie uh, sprijinite, un implant trebuie să se bazeze pe, daz, pe date clinice. Deci vom avea nevoie, va fi nevoie de o investigație clinică dacă nu există alte uh, date relevante. Obiectivul acestor date este să verifice cât de performant este dispozitivul respectiv și să verifice dacă există efecte secundare. Aceste date, desigur, ar trebui să fie actualizate prin informații uh, adunate după ce dispozitivul a intrat, a fost introdus pe piață. Deci, um, cred că uh, am abordat foarte multe puncte care se regăsesc în rezoluția dumneavoastră. Un punct final, ați uh, cerut Comisiei să se gândească dacă ar fi util să avem un sistem de preautorizare pentru uh, dispozitivele care presupun un risc înalt. Uh, Um, cred că nu trebuie să uităm că acest caz cu societatea franceză pe IP este un caz, este vorba de o fraudă și nu cred că un sistem de preautorizare ar fi um, schimbat ceva din acest punct de vedere. Noi ne dorim de la un cadru legal siguranță pentru cetățeni, dar ne dorim și uh, posibilitatea de a exista noi uh, terapii. Și sistemul european a demonstrat că um, este, că ajută inovarea și permită dispozitivelor noi să fie introduse repede pe piață. Deci trebuie să ne gândim să cântărim toate aceste argumente. Siguranța pacienților, viteza uh, Um, necesară pentru a, viteza necesară de a introduce aceste dispozitive noi pe piața, um, pe piața respectivă și un accent pe supravegherea dispozitivelor respective în momentul în care ajung pe piață. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, doamna Ghino, pentru răspunsurile detaliate la întrebările puse de noi. Există niște întrebări suplimentare. În primul rând, doamna Shielders, cred, și Linda McEvan. Vă rog, doamna Shielders. Yes, um, I'd like to thank Aș vrea să mulțumesc comisiei, dar și colegilor care au participat la această discuție. Am avut o serie întreagă de situații în țara mea în ce privește compensațiile acordate celor care uh, au avut de suferit în urma implanturilor de la firma PIP, să, uh, respectiv a implanturilor de șold. Deci, uh, poate să existe un fond de asigurare a activităților medicale astfel încât din aceste fonduri să poată să se acorde compensațiile. Cred că cei care manufacturează aceste produse ar trebui să contribuie la înființarea acestui fond. Cred că ar merita să discutăm despre acest aspect, pentru că în uh, momentul în care au apărut aceste probleme, guvernul a trebuit să plătească, dar nu sigur că și din partea industriei ar trebui să existe posibilitatea de a plăti compensații, dar deocamdată nu există o procedură bine pusă la punct în acest sens. Mulțumesc, Linda McEwen. Aș vrea anumite date clinice. Spuneați că s-au schimbat lucrurile în 2010. Aș vrea să știu ce anume s-a schimbat în 2010. Pentru că au existat foarte multe critici la adresa legislației uh, comunitare um, pentru că nu a existat o monitorizare corespunzătoare a pacienților, cum există în Statele Unite, de pildă. Ați putea să comentați în legătură cu asta și să ne precizați ce anume s-a schimbat în 2010. Iar în ce privește protezele de șold, înțeleg că aici s-au produs anumite schimbări, s-a, schimbat uh, metalul care se folosește pentru că anterior s-au produs infecții ale sângelui, deci uh, urmări foarte serioase în țara mea. Cred că 4.000 de persoane au trebuit să se supună unor uh, teste în urma acestor urmări. Uh, eu aș vrea ca sistemul uh, nostru să fie îmbunătățit, dar nu doar prin apariția produselor mai repede pe piață, ci și printr-o mai mare siguranță. Mulțumesc, spune președintele. Dăm cuvântul din nou Comisiei pentru a răspunde. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu prima întrebare. Înțeleg rațiunea argumentelor, dar cred că ar fi de competența statelor membre să organizeze așa ceva, pentru că este vorba despre fonduri care se organizează pe plan național. Bineînțeles că vom încerca să verificăm acest tip de propuneri. Știu că există sisteme similare în alte domenii. În ce privește companiile care organiz, din turism, de pildă, pentru călătorii, asigurări de acest tip. Dar eu cred că un asemenea fond, mai degrabă pe o bază voluntară bine coordonată, ar putea să fie înființat. Nu știu dacă printr-o legislație se poate impune. În ce privește datele clinice, Uh, există o directivă care a intrat în vigoare în 2010 și aici se spune că acolo un, uh, că în mod normal este nevoie de investigații clinice uh, legate de anumite produse industriale care sunt destinate medicinei. Și pot fi evitate investigațiile clinice de către producători da, doar dacă pot justifica că datele existente um, sunt bine verificate. După cum spuneam, aceste evidențe și date care au fost furnizate analizei inițiale au trebuit să fie uh, verificate și de, uh, în cadrul unui program de uh, verificare post-market. Astfel încât uh, să se evite incidentele care ar necesita o revizuire a respectivelor uh, aparate medicale. Iar în ce privește implanturile de șold, cred că datele post-market au demonstrat că există riscul ca uh, microparticule de metal să pătrundă în sânge. Deci, sistemul a funcționat în baza respectării unor reguli, dar um, ulterior au apărut dovezi că acest produs poate fi totuși riscant pentru sănătate. Mulțumesc, Linda McEwen. Da, bine, într-un asta indică existența unei probleme pentru că înțeleg că protezele de șold au fost modificate și acele echivalențe ale datelor clinice uh, inițial uh, erau liniștitoare da, știu că acum Comisia va face analize foarte serioase în acest sens, uh, colectând datele uh, de pe uh, piața de specialitate, pentru că avem mii de persoane care în clipa de față au beneficiat de asemenea implanturi de șold fără uh, a ști uh, cum vor funcționa lucrurile uh, de-a lungul anilor. Este un risc să accepti un asemenea tip de implant fără să știi care vor fi urmările. Bun, comisia poate să spună că procedurile și regulile au fost respectate, dar se constată că procedurile nu au fost adecvate. Președintele, mulțumesc, Linda. Încheiem aici acest punct de pe ordinea de zi. Termenul pentru predarea amendamentelor este 28 martie 2012 și în Comisia Envi pe 25 aprilie vom avea votul. Și în plenara din mai va exista votul final. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție, pentru întrebări, pentru răspunsurile acordate de către toți participanții. Întrerupem acum ședința noastră până la ora 11, dar îi invit pe toți uh, colegii să se întoarcă și sper să mai vină și alți colegi la întâlnirea cu colegii din parlamentele naționale, astfel încât uh, să fie uh, o prezență completă. La ora 11 fix reluăm ședința.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 So, ich möchte. Please take a seat. Vă rog să luați loc. begrüße Sie ganz herzlich. Bine ați venit la um, reuniunea interparlamentară la nivel de comisii pentru pregătirea summitului Rio Plus 20 și văd că este prezentă foarte multă lume la această discuție și ceea ce se va întâmpla la Rio de Janeiro are, va avea un caracter istoric și cred că această conferință din Rio trebuie să aibă succes și sunt convins că va avea succesul pe care ne-l dorim. Dacă noi toți aici în Europa, atât parlamentele naționale, dar și Parlamentul European, dar și Consiliul și Comisia vor pregăti bine uh, acest uh, summit dacă um, ne vom stabili prioritățile noastre pentru întâlnirea din Rio. Dar această întâlnire, după cum am spus, trebuie să fie foarte bine pregătită și tocmai de aceea ne întâlnim astăzi cu colegii cu colegi parlamentari din 20 de state Uh, din 23 uh, de parlamente. În total avem alături de noi 37 de colegi din parlamente naționale, cărora le spun în numele Comisiei uh, pentru Mediu al Parlamentului European, bine ați venit aici la Bruxelles și aștept cu nerăbdare discuția pe care urmează să o avem. Discuția de astăzi am uh, împărțit-o în două părți. În prima parte dorim să discutăm despre cadrul interinstituțional necesar pentru o um, politică viitoare uh, durabilă, deci cum uh, trebuie să arate acest cadru interinstituțional și care sunt părerile noastre și propunerile noastre concrete pentru acest cadru. În a doua parte, dorim să discutăm despre o politică economică durabilă în contextul unei dezvoltări uh, durabile și cum putem combate prin uh, aceste măsuri um, sărăcia și cum putem să ajungem la o dezvoltare durabilă în, acest, uh, în aceste domenii. Doresc să salut acum pe uh, vorbitoarea principală în uh, prima parte, dumnei vine din Danemarca, care are acum președinția Consiliului European. Uh, Dumnea este președintele Comisiei pentru Mediu în Danemarca. Bine ați venit, doamna Locklint, la Parlamentul European și aveți acum cuvântul pentru discursul dumneavoastră introductiv, pe care îl așteptăm cu nerăbdare. Vă rog. Danke schön. Vă mulțumesc. Domnule președinte, în primul rând aș dori să îmi exprim recunoștința pentru această invitație. Domnule președinte, stimați uh, deputați, doamnelor și domnilor, este o onoare și o plăcere să vă vorbesc în calitate de președinte al Comisiei de Mediu din Parlamentul danez. În al doilea rând, aș dori să subliniez că este un moment foarte potrivit să vorbim despre summitul Rio plus 20. Avem uh, ocazia să dezbatem despre cadrul instituțional pentru dezvoltare durabilă, care este unul din elementele cheie, așa cum arată și uh, documentul de poziție zero în pregătirea conferinței Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă de la Rio de Janeiro peste mai puțin de trei luni. În al treilea rând, unii dintre noi vor avea posibilitatea să continue această dezbatere în cadrul conferinței interparlamentare de la Copenhaga între 14 și 15 mai. Pe ordinea de zi a acestei conferințe se va afla și pregătirea finală a Rio 20+. Aș dori să subliniez pentru început că trebuie să ne concentrăm pe obținerea unor rezultate orientate către viitor la Rio. Un simplu exercițiu de reamintire a progreselor și a abaterilor care au fost uh, identificate din 1992 ar fi, 1992 ar fi uh, pur și simplu dezamăgitor. Eu am așteptări foarte mari de la această conferință. Rio Plus 20 ar trebui să um, uh, pregătească cadrul pentru o dezvoltare durabilă și să demareze lansarea unei uh, economii mondiale ecologice. Trebuie să ne concentrăm pe obiectivele care trebuie atinse și consider că documentul zero care este în curs de negociere în prezent este deosebit de important și de aceea trebuie să analizăm cadrul instituțional și să vedem care sunt posibilitățile noastre de acțiune. Acest cadru instituțional este decisiv pentru atingerea rezultatelor. Putem spune că succesul Rio 20 Plus nu depinde numai de documentul final. Este nevoie de un acord cu privire la obiective uh, și acțiuni, însă anii care urmează sunt foarte importanți pentru dezvoltarea durabilă. În ciuda legăturilor identificate între sărăcie, utilizarea resurselor naturale și degradarea ecosistemelor, nu există nicio îndoială că fragmentarea și lipsa de coordonare între agențiile Națiunilor Unite și uh, instituțiile financiare internaționale, precum și răspunsurile um, prea fragmentate, continuă să fie o problemă destul de frecventă un aspect deosebit de important este integrarea dezvoltării uh, durabile în toate domeniile în care Națiunile Unite sunt active. legătura între acest um, cadru interinstituțional și celelalte domenii care vor fi abordate la Rio Plus trebuie subliniată. De asemenea, și piețele globale trebuie să fie legate de uh, cooperarea cu instituțiile uh, internaționale. Scopul nostru trebuie să este să ecologizăm economia și să eradicăm sărăcia. Consiliul uh, și instituțiile europene au cerut o reformă extrem de ambițioasă și avem nevoie de o astfel de reformă a cadrului interinstituțional pentru a accelera acțiunile la nivel global. Implementarea angajamentelor trebuie de asemenea să fie accelerată. Așa cum se spune în documentul 0, denumit viitorul pe care ni-l dorim și vă invit să vă gândiți la acest titlu pentru că este un titlu foarte bun pe care trebuie să-l uh, uh, susținem, deci viitorul pe care ni-l dorim. Așadar spuneam că acest document spune că este nevoie de o dezvoltare durabilă care să fie integrată ca un element cheie la cel mai înalt nivel în lucrările adunării uh, generale ale a ONU. În același timp, uh, se sugerează transformarea Comisiei uh, pentru Dezvoltare Durabilă într-un Consiliu pentru Dezvoltare Durabilă care să aibă un uh, mandat de promovare a integrării celor trei piloni de dezvoltare uh, durabilă, să promoveze o implementare eficientă la toate nivelurile și să promoveze o coerență instituțională. Ar trebui să contribuie de asemenea la implicarea tuturor actorilor, mai ales a grupurilor principale, în continuarea Uh, și monitorizarea rezultatelor de la Rio. Trebuie de asemenea integrate cele trei dimensiuni în uh, ceea ce privește monitorizarea și rolul CSD. Și consider din punct de vedere al uh, uh Danemarcei, încă din 2005, am subliniat în mod continuu că dimensiunea de mediu a cadrului interinstituțional de dezvoltare durabilă trebuie să fie întărită. În, același, în acest sens ne mm, afirmăm din nou sprijinul uh, față de uh, programul de mediu al Națiunilor Unite. Nu trebuie să uităm că mecanismele de guvernanță sunt foarte complexe și uh, deseori nu sunt suficient de coerente în ultimele patru decenii au fost încheiate o multitudine de acorduri uh, și, și foarte multe organisme, aproape 50 de organisme ale Națiunilor Unite sunt implicate. Este nevoie așadar de mai multă coerență este nevoie de un mandat uh, întărit, uh, de o apartenență universală și de contribuții financiare uh, suplimentare pentru un rol uh, partajat al acestor agenții ale Națiunilor Unite, agenții specializate. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că acțiunile noastre sunt implementate și la nivel local, iar uh, sloganul uh, care se valabil încă din 1992 de gândire la nivel global și de acționare la nivel local continuă să fie deosebit de actual trebuie să uh, coordonăm uh, toate politicile, pentru că toate domeniile de politică trebuie să fie coerente cu obiectivele de dezvoltare durabilă. De asemenea, trebuie să abordăm și dimensiunea financiară. Capitalul este deosebit de important în dezvoltarea durabilă. În declarația Rio și în declarația privind viitorul pe care ni-l dorim se spune acest lucru. Avem o responsabilitate comună însă diferențiată, iar trebuie să ne concentrăm pe sprijinirea transferului de tehnologii și de uh, cunoștințe în cadrul mecanismului de guvernanță internațională. Trebuie să ne asigurăm că dimensiunile economice, dimensiunile de mediu lucrează împreună. Rio Plus este o ocazie de a privi către viitor și de a contribui la o mai bună implementare și la o mai bună integrare a dezvoltării durabile la toate nivelurile și în toate țările. Cum putem să facilităm un rezultat pozitiv la Rio? Uh, la nivel mondial există o criză deosebit de gravă, însă este și o ocazie de a regândi procesul de creștere uh, bazat pe incluziune, uh, pe echitate și pe o utilizare rațională a resurselor. Această utilizare a resurselor este un element central de altfel. Iar ecologizarea economiei prin intermediul foii de parcurs din acest domeniu va fi și ea pe masa noastră de discuții. Avem nevoie de uh, îndeplinirea obiectivelor deosebit de ambițioase care vor fi confirmate în acest an prin summitul de la Rio. La nivel european trebuie să îmbunătățim poziția Uniunii Europene înainte de uh, conferință. Conferința de la Rio este o ocazie pentru comunitatea mondială de a uh, își asuma angajamente ambițioase din punct de vedere al dezvoltării durabile, iar noi, în calitate de parlamentari, trebuie să profităm de această ocazie pentru a participa și pentru a influența uh, discuțiile prin toate canalele posibile și subliniez cooperările la nivel parlamentar care pot conduce la elaborarea răspunsurilor legislative necesare uh, față de provocările din punct de vedere al mediului. Această conferință parlamentară va avea loc chiar înainte de uh, conferința de la Rio, tot în luna iunie. Parlamentele uh, Național și Parlamentul European trebuie să joace un rol important, trebuie să contribuim la mm, cooperare vom, și uh, contez pe sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Locklind, pentru uh, discursul dumneavoastră. Și acum dau cuvântul colegilor din Parlamentele Naționale și din uh, uh, Parlamentul uh, European. Aș dori să vă atrag atenția asupra unor aspecte procedurale. Colegii, pentru colegii din uh, Parlamentele Naționale am uh, pregătit niște formulare pe care le au uh, pe masa lor, deci dacă colegii noștri din Parlamentele Naționale doresc să ia cuvântul, trebuie să completeze acest formular, care vor fi apoi uh, adunate și ne, vor fi aduse aici la prezidiu și colegii uh, europarlamentari știu care este procedura, ridică pur și simplu mâna și vom ține seama de dorința lor de a interveni. Ordinea va fi următoarea. Vor interveni doi colegi din parlamentele naționale, urmați de un europarlamentar și vă rog să respectați timpul de vorbire acordat. Este vorba de două minute pentru ca toată lumea să poată să um, ia cuvântul. Nu sunt prezenți doar uh, parlamentari din, uh, din parlamentele naționale, dar sunt și reprezentați, reprezentați din, uh, din partea sectorului uh, privat, care este foarte important pentru pregătirea summitului din Rio. Uh, Michel Lepun este prezent uh, astăzi din partea Comitetului Regiunilor. Vom discuta și cu dumnealui. Deci, bine ați venit și uh, dumneavoastră și vă mulțumesc pentru participare. În primul rând, uh, doresc să-i dau, domnul, să dau cuvântul domnului Anamo din Cipru. Bine ați venit aici la Parlament și vă rog, aveți la dispoziție două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că am putut să vin astăzi la această reuniune. Mă bucură faptul că ne reîntâlnim, de fapt, după o perioadă de timp. În ultimii 20 de ani, din momentul în care a fost uh, redactat acest program de mediu în 1992, am făcut foarte multe progrese. Dar ne confruntăm în continuare cu provocări majore uh, cauzate de schimbările climatice și provocate de criza economică care uh, afectează întregul glob și în urma crizei financiare, economia mondială a fost slăbită. Drept urmare, avem nevoie de măsuri internaționale pentru a consolida o dezvoltare durabilă care să pună în centrul tuturor acțiunilor oamenii. O metodă interinstituțională este ancorată în programul Națiunilor Unite, deci în se lucrează în cadrul uh, organizațiilor Națiunilor Unite împreună cu uh, diferite uh, agenții. Astăzi există posibilitatea de a crea o comisie uh, științifică, să există o expertiză științifică pe care să se bazeze uh, măsurile noastre. Uh, și să profităm de toate sinergiile posibile în acest domeniu. Avem acest uh, program pentru, uh, pentru o dezvoltare uh, durabilă care se bazează pe toate măsurile relevante în acest punct de vedere. Vă mulțumesc. Acum, din partea Parlamentului uh, spaniol, colegul Avarici are cuvântul. Nu știu unde se află, vă rog aveți cuvântul. Sí, buenos días. Sí, lo ha pronunciado casi bien. Bună ziua. Ați pronunțat, mi-ați pronunțat foarte bine numele. Vă mulțumesc. Știu că este uneori dificil Doresc să spun, în primul rând, că a, delegația spaniolă se bucură pentru că a putut să vină astăzi aici, alături de a, numeroși a, parlamentari din diferite state. După părerea noastră, această întâlnire este o inițiativă excelentă și este un lucru foarte bun că am putut să organizăm această întâlnire. După părerea noastră, Rio Plus 20 reprezintă o nouă posibilitate, o posibilitate importantă pentru ca împreună să mergem înspre o dezvoltare durabilă reală. Ne dorim ca Rio uh, Plus 20 să fie, uh, să, să se bucure de un succes și mai mare decât uh, succesul pe care l-a avut summitul din urmă cu 20 de ani, din 1992. um, evoluțiile din punct de vedere al dezvoltării durabile nu au fost atât de bune cât ne-am fi dorit și cred că a venit momentul să dăm dovadă de unitate pentru a respecta și pentru a ne putea uh, îndeplini obiectivele um, prezentate, care ne-a fost prezentată de către președintele Comisiei pentru Mediu din Danemarca. Noi dorim să lucrăm împreună cu dumneavoastră, Să susținem aceste obiective, susținem o poziție clară din partea Parlamentului European și uh, vom, vă vom sta la dispoziție întotdeauna. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul colegul Branti, care va conduce de altfel de delegația Parlamentului European la Rio. Vă rog. Îți mulțumesc, Uh, Matias. Uh, îți mulțumesc, Luana, pentru contribuția ta de astăzi. Um, tocmai lăsăm perdelele, după cum vedeți, deci uh, uh trebuie să vă simțiți liber că să puteți uh, spune ce doriți astăzi. După, din, din punctul meu de vedere, este foarte important că ne întâlnim aici, europarlamentari și parlamentari uh, naționali, pentru că împreună trebuie să cerem guvernele noastre să dea dovadă de mai multă ambiție în legătură cu Rio Plus 20. Summitul din 1992 a însemnat un, o stimulare imensă a modului de gândire despre dezvoltarea durabilă. Unii spun că uh, nu s-a, nu s-a întâmplat un lucru foarte important atunci în 1999, dar trebuie să ne gândim la schimbarea de mentalitate care a avut loc în momentul respectiv. Și eu sunt convins că, până la urmă, conferința din luna iunie are același potențial. Până la urmă, pentru mine important este cum gestionăm bunurile comune. Este vorba de resursele naturale. Ne confruntăm tot mai mult cu limitele modelelor de creștere pe care le-am urmat până acum și, din punctul meu de vedere, aceasta ar trebui să fie agenda prioritară a întâlnirii din Rio. Foarte multe negocieri internaționale sunt paralizate în acest moment, dacă vă gândiți la negocierile legate de schimbările climatice, dar și în alte domenii și am avea nevoie de un nou sistem internațional pentru a putea merge înainte. Și poate este puțin ciudat pentru un liberal să uh, spun aceste lucruri, dar um, mi se pare unor curios că comerțul inter- internațional este mai important pentru noi decât planeta noastră, pentru că Organizația Mondială a Comerțului ar avea, posibil, ar avea are instrumentele pentru a depăși negocieri uh, dificile, dar a, asemenea instrumente nu se regăsesc în acest domeniu al mediului. Deci, ar fi important dacă am avea la nivel internațional un organism care să funcționeze mai bine. Sunt, uh, știu că am la dispoziție doar două minute, doamna președinte, deci permiteți-mi să spun că haideți să încercăm să creăm un fel de organizație mondială a comerțului pentru mediu. Cred că acest lucru, această idee este una foarte bună. Eu aș merge puțin chiar mai departe și aș uh, vorbi despre un tribunal internațional pentru mediu. Despre aceste lucruri cred că ar trebui să discutăm la Rio. Vă mulțumesc și acum Doresc să-i dau cuvântul domnului Ștefan Nilsson, care este președintele Comitetului Economic și Social. Bine ați venit și vă dau cuvântul. Thank you very much for this possibility to address you. Mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a vă vorbi din numele societății civile. Fac parte dintr-un organism care este format din parteneri sociali și alt tip de reprezentanți ai societății civile. Noi eh, sperăm ca această conferința să determine pe mari lideri globali să se angajeze pentru protecția mediului înconjurător în favoarea planetei, promovarea unei economii ecologice, care trebuie să fie principiul unei strategii durabile, astfel încât politica socială, economică și ecologică să se îmbine. Și vă indic ceea ce susținem. Noi susținem, așa cum s-a mai spus până acum, ca în Comisia pentru Dezvoltare Durabilă să uh, se transforme și într-un Consiliu pentru uh, Dezvoltare Durabilă cu un mandat foarte ferm programul Națiunilor Unite pentru mediu să se transforme într-o nouă agenție pentru mediu, de asemenea cu un mandat mai precis. Ne dorim, de asemenea, ca reprezentanții societății civile să se implice în toate grupurile esențiale care vor participa la discuțiile viitoare. Dorim ca ombudsmanul pentru generațiile viitoare să fie înființat ca oficiu. Ne dorim, de asemenea, ca publicul să aibă aibă acces la informații și acest lucru să fie clar prevăzut. Ne dorim, în plus, ca la nivelul Consiliului să se acorde un mandat, iar dumneavoastră ați putea să jucați un rol esențial, puteți exercita o presiune asupra Consiliului pentru ca și Comisia să ă, poată să vorbească ă, cu un singur glas. Este absolut necesar ă, pentru ca ă, Uniunea Europeană să poată și obține rezultatele scontate. Vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a mă adresa dumneavoastră. Îmi pare rău că această limită de două minute trebuie să fie respectată și dau cuvântul acum reprezentantului Comitetului Regiunilor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că ne-a acordat și nouă posibilitatea de a ne exprima. Vreau să uh, scuz absența președintei noastre, doamna Crâso, pentru că are și uh, alte atribuții de îndeplinit în clipa de față. Ceea ce cerem noi este să existe o strategie coerentă pentru guvernanță la diverse niveluri, să existe o interacțiune, o sinergie și o complementare egalitate între toate nivelurile de putere. Uh, de asemenea, uh, noi ne dorim să existe o uh, referință pozitivă în ce privește rolul colectivităților teritoriale. Există un document care a fost elaborat, este cuvântul zero, documentul zero draft. Ne dorim o guvernanță uh, consolidată pe plan internațional, cu transformarea programului Națiunilor Unite în ce privește mediul înconjurător. Și aici mă raliez propunerii făcute de domnul Gerbrandi. Dorim de asemenea ca autoritățile locale și regionale să fie recunoscute într-un cadru instituțional pe lângă guvernele naționale și pe lângă instanțele Națiunilor Unite, uh, Uh, în calitate de uh, actori angajați în protecția mediului. În al doilea rând, este nevoie de o guvernanță consolidată pe plan național, regional și local uh, după conferința de la Rio din 1992 și este nevoie de asemenea să existe o relansare a agendei 21 Rio 20 Rio Plus 20 iar această agendă Rio Plus 20 să susțină uh, pe plan mondial demersurile ecologice, de asemenea alte convenții regionale pentru relansarea unor acțiuni pe plan mondial similare convenției Darhus. Și, în concluzie, domnule președinte, insist asupra unui cadru instituțional uh, pentru dezvoltare durabilă, care în urma Rio plus 20 să dezvolte o foaie de parcurs pentru o dezvoltare durabilă, să uh, prezinte obiectivele detaliate pentru ca noi să putem să ne propunem atingerea uh, unor obiective într-o descriere cât mai precisă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Președintele, mulțumesc pentru această contribuție și colegul Brinker din Malta dorește să intervină acum. Vă rog, aveți cuvântul pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul dezvoltării în contextul unor obiective de dezvoltare durabilă trebuie să fie uh, urmărit. Pentru că din momentul în care au fost obiective, stabilite obiectivele de dezvoltare ale mileniului, noi acordăm o atenție deosebită mediului înconjurător și dezvoltării durabile. Dar um, înainte de a fixa aceste obiective de dezvoltare ale mileniului, trebuie să existe un um, angajament la nivelul nostru. Urmărim sau nu asemenea obiective, pentru că um, Eh, există și voci care spun că din eh, dezbaterea eh, privind aceste obiective durabile, politica ar trebui să fie eliminată, dar eu nu cred că se poate să stabilești proiecte globale fără implicarea politicului. Eu cred că toate părțile direct interesate, guvernele, ONG-urile, alte tipuri de organisme care reprezintă societatea civilă trebuie să eh, se bazeze pe claritate și specificitate în legătură cu ceea ce obiectivele de dezvoltare durabilă trebuie să conțină. Țineți seama de ceea ce au spus antevorbitorii. Eu am sentimentul că și la eh, nivelul instituțional al organismelor Națiunilor Unite trebuie imaginată o infrastructură care să eh, trateze direct aceste subiecte. Deci este parte este important să ne pregătim foarte bine pentru uh, viitoarea reuniune de la Rio. Dacă noi ne uh, dorim să avem o viziune care să se transforme într-o realitate eficientă, trebuie să stabilim obiective, uh, o foaie de parcurs, termene care să fie urmărite cu strictețe. Mulțumesc foarte mult, domnule Brinkert. Domnul Fidalgo este următorul vorbitor pe lista mea, este reprezentant al Parlamentului Spaniol. Vă rog, aveți cuvântul. Vorbitorul trebuie să-și activeze microfonul. Bun. Bună ziua! În numele uh, Senatului Spaniol vă vorbesc și în numele Partidului Socialist din Spania. Eu uh, doresc să uh, vă spun că noi ne angajăm să acționăm în spiritul uh, obligațiilor pe care și le asumă Parlamentul European, Comisia Europeană și suntem absolut de acord cu raportul uh, grupului de mediu în ce privește o dezvoltare durabilă și uh, Cristina Bonar din partea Comisiei Envi a participat la elaborarea acestor documente. Respectarea acestor recomandări este absolut necesară pentru că în, eh, mai ales în contextul crizei economice eh, prin care trecem, este important acest lucru. Și având în vedere și uh, speculațiile care au loc pe piața financiară, uh, avem uh, responsabilitatea ca pe plan național, regional și local să îndeplinim responsabilitățile asumate. Uh, trebuie să încercăm să încheiem alianțe, uh, în același timp însă trebuie să acționăm și pe plan global, trebuie să imaginăm mecanismele care să permită un sprijin uh, de specialitate din partea lumii științifice și să se creeze niște rețele locale, regionale și naționale. Agenda stabilită trebuie să fie respectată pe plan mondial, pe plan european, dar ținând seama și de contextul crizei economice globale. Trebuie să apărăm în același timp drepturile uh, lucrătorilor, uh, să nu uh, ne servească drept scuză criza economică în realizarea proiectelor de protecție a mediului, pentru că este vorba despre viitorul planetei noastre. Uh, Tocmai de aceea trebuie să uh, susținem toate măsurile necesare. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Fidalgo. Richard Zeber are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă amintesc faptul că uh, noi eh, am atins eh, primul obiectiv de dezvoltare al mileniului, acces la apă potabilă curată pentru peste 90% din populația globală. Eu cred că apa eh, este în centrul gândirii noastre dacă vrem să atingem și celelalte obiective de dezvoltare ale mileniului. Avem 9,3 miliarde de oameni care trăiesc în clipa de față pe planetă și necesitatea de alimente a crescut cu 70% și există un puternic fenomen de urbanizare, de concentrare în orașe ale populației globale. În același timp, trebuie să ne gândim că și în țările în curs de dezvoltare, agricultura are sarcina de a produce alimentele necesare și ca atare ar trebui mai ales să încurajăm pe micii fermieri ținând seama că în felul acesta și femeile sunt stimulate pentru că de multe ori în aceste mici ferme agricole lucrează multe femei. Iar eforturile noastre de protecție a mediului înconjurător trebuie să se bazeze și pe colaborarea dintre statele membre, mai ales în uh, zonele în care se creează rețele ale râurilor, în Kashmir, India, Pakistan, aici uh, și uh, intervenția pe plan ONU trebuie să fie mai puternică pentru că în ultimă instanță servește inclusiv menținerii păcii. Trebuie să creăm și baze, mai ales pentru rețelele de infrastructură în ce privește furnizarea de apă potabilă și de descoperire a surselor de apă freatică. În ce privește agricultura, este nevoie de sisteme de irigații care să fie dezvoltate, pentru că în, ță- în țările aflate în curs de dezvoltare uh, ar fi de mare utilitate și avem datoria noastră de a furniza ajutor din acest punct de vedere. Altfel nu vom reuși să atingem obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Mulțumesc, Richard Zeiber. Îi dau cuvântul doamnei Heidrich din Bundestagul German. Bă. Mulțumesc, mă numesc Helmut Heiderich și fac parte din coaliția guvernamentală din Bundestagul german și vă sunt recunoscător că avem ocazia acum să uh, intervenim în calitate de parlamentar din uh, diversele uh, state membre. După cum știți, dezbaterea privind uh, ecologia în țările noastre joacă un rol foarte important într-un moment în care uh, ne străduim ca și furnizarea de energie să fie așezată pe noi baze și pe resurse uh, regenerabile de energie. Mi-aș dori și sperăm ca în cadrul negocierilor internaționale să nu vorbim doar despre niște obiective generale, ci în același timp să ajungem și la acorduri concrete, să încheiem asemenea acorduri, să ajungem la rezultatele scontate. Aș spune că dezvoltarea din punctul nostru de vedere, eh, va fi una încununată de succes atunci când fiecare țară își propune obiective care să fie concrete și verificabile și în care progresele să poată fi constatate. Sperăm că toate aceste state membre Uh, vor putea să realizeze asemenea progrese și în felul acesta economia noastră pe plan global să progreseze. Avem și un al doilea element de greutate pe care doresc să-l menționez acum, pentru că antevorbitorul meu tocmai a vorbit despre resursele de apă. Noi sprijinim um, o procedură tip Nexus care înseamnă o legătură între uh, dezvoltarea de energie Uh, de uh, agricultură și de irigare, de uh, bună gospodărire a apelor. Și eu cred că săptăm- mă bucur că săptămâna aceasta tocmai am avut o inițiativă în Parlamentul German în care am pus în centrul atenției administrarea apei. Noi ne-am dorit ca rezultatele conferinței de la Rio să ne producă rezultate concrete care în anii următori și până în 2020 să ducă la progrese în ce privește uh, apărarea climei mondiale. Mulțumesc, spune președintele, iar acum din partea Senatului Franței, uh, colega Rosignol. Bonjour, d'abord je voudrais... Bună ziua! Aș dori să mulțumesc pentru început organizatorilor uh, din Parlamentul European pentru această reuniune care permite reprezentanților parlamentelor naționale să se întâlnească cu cei din Parlamentul European și aș dori să uh, felicit Comisia pentru propunerea excelentă de rezoluție care pentru toți parlamentarii naționali constituie o bază de lucru deosebit de um, ambițioasă o mare parte din îngrijorările noastre legate de mm, summitul Rio plus 20 se leagă de indiferența autorităților publice față de acest summit și de faptul că toate aspectele legate de mediu și de dezvoltare durabilă par să fie lăsate în urma aspectelor de ordin economic. Parlamentul European are un rol important de jucat în acest sens pentru a mobiliza opinia și opiniile naționale cheie pentru reușita acestui uh, summit. Dacă parlamentele naționale nu se implică în uh, pregătirea Rio plus 20, uh, vom întâmpina un eșec. Trebuie să ne bazăm pe demersul european și să a, întâlnim la Rio Plus 20 aceeași Europa ca Europa de la Durban, o Europa unită, o Europa puternică suntem cu toții specialiști și militanți pentru mediul înconjurător și atunci nu trebuie să precupețim niciun efort, oricare ar fi orientarea noastră politică, de dreapta, socialiști, liberali și trebuie Uh, să uh, ne implicăm, indiferent de apartenența noastră sau nu, la guvernul care ne conduce țara. Trebuie să sprijinim uh, aspectele de mediu și să ne asigurăm că ele nu mai sunt neglijate. Mulțumesc! Vielen Dank! Vă mulțumesc! Acum are cuvântul Iolaina. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dezvoltarea durabilă trebuie să devină o temă fundamentală, prioritară în secolul 21 și am auzit că în momentul în care, că în curând vom fi 9-10 miliarde de oameni pe această plan, pe planetă și uh, situația va fi una periculoasă. Bilanțul primei conferințe din Rio până astăzi nu este unul foarte bun pentru că prăpastia între săraci și bogați uh, s-a tot adâncit Există o diferență între uh, economia reală și cea financiară și impactul asupra mediului conjurător a fost unul tot mai mare. Deci, uh, cred că dezvoltarea durabilă este într-adevăr o temă importantă și sper că la summitul de la Rio vom ajunge la rezultate, la obiective concrete și la calendare concrete care vor fi respectată de toată lumea. Așa cum au spus, au spus mai mulți antevorbitori, este o, vorba de o temă în care trebuie să fie implicați tot actorii. Nu putem să lăsăm această temă doar la latitudinea guvernelor. Avem nevoie de uh, parlamente, de societatea civilă, pentru că este vorba de un program pentru toți și trebuie să discutăm foarte deschis despre ce trebuie să facă fiecare și care sunt sarcinile fiecăruia. E bine, Uniunea Europeană a Um, are o strategie de, de, de a redactat o strategie de dezvoltare durabilă cu care nu s-a întâmplat prea mult și uh, eu sunt de acord cu colega din uh, Franța, avem nevoie de asemenea strategii de dezvoltare durabilă de la nivelul comunităților locale până la nivelul uh, global. Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, într-adevăr, trebuie să fie transformat într-o agenție nu mai putem accepta poziția slabă a acestui program, nu mai putem accepta că acest program nu se, nu se poate impune în fața altor agenții. Dar, uh, în plus, avem nevoie și de un Consiliu pentru Dezvoltare Durabilă, avem nevoie de o instituție care să poată verifica uh, lucrurile hotărâte, care să aibă competențe în uh, acest sens. Nu vreau să mă gândesc neapărat la impunerea unor uh, sancțiuni, dar ar trebui să existe un mecanism de monitorizare, de raportare, care să asigure respectarea obligațiilor să nu avem întotdeauna doar declarații de, intenții, de intenție frumoase, ci să avem un sistem care să funcționeze într-adevăr. Și cred că aceasta este o, o, o o oportunitate foarte bună pentru a spune care este uh, poziția Europei. Vă mulțumesc. Dau cuvântul președintelui Comisiei de Mediu din, Portu- din Parlamentul uh, Portugaliei. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ideea de a organiza această reuniune a fost una extrem de bună și o salut. am uh, auzit o invitație din partea președintei Comisiei uh, pentru Mediu din Parlamentul danez, o invitație să ne implicăm și să avem o poziție comună în pregătirea summitului Rio Plus 20. În acest an sărbătorim așadar a 20-a aniversare a conferinței de la Rio și cred că este bine să salutăm progresele care s-au făcut. Există o înclinație către dezvoltarea durabilă și asta la nivel european, însă așa cum s-a spus, demersul nostru ar trebui să fie de a încerca să stabilim legături cu celelalte părți ale lumii, să nu acționăm în izolare, să beneficiem de sprijinul Braziliei, de sprijinul Chinei, pentru că altfel ne-am regăsi într-o poziție fragmentată și închisă. Cred că este un lucru de importanță majoră. Iar în poziția noastră comună, în poziția noastră europeană, nu ar trebui să neglijăm crearea unei economii ecologice și inclusive. Deci să nu greșim așa cum am greșit cu uh, strategia de la Lisabona, unde nu s-a menționat suficient acest lucru. Și toate aceste prevederi trebuie să fie incluse și în discuțiile uh, legate de cadrul financiar multianual, legate de strategia UE 2020 Chiar dacă nu putem obține un acord cu forță obligatorie, trebuie să ne străduim să avem un plan de acțiune cât mai clar. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Dau cuvântul acum vicepreședintelui uh, Comisiei pentru Mediu din uh, Parlamentul Belgian, doamna Snoi. Euh, Domnule președinte, stimați colegi, vorbesc în calitate de vicepreședintă a Comisiei um, de Climă și Dezvoltare Durabilă din Parlamentul Federal. Uh, trebuie să vă cer scuze în numele președintelui nostru care uh, participă astăzi la funeraliile naționale ale copiilor care au fost victime ale accidentului din Elveția. Vom adopta cu toții o rezoluție privind conferința Rio Plus 20 și ceea ce cerem Parlamentului nostru și Parlamentului European în general este să apere aceste mm, aspecte în cadrul conferinței Rio Plus 20. Vorbind despre guvernanță, în rezoluția noastră noi am insistat pe uh, necesitatea de a întări programul Națiunilor Unite pentru mediu în cadrul sistemului Națiunilor Unite, transformând acest program într-o agenție specializată a Națiunilor Unite și în acest mod ne dorim o îmbunătățire a guvernanței de mediu, care să capete astfel o forță mai mare și o coerent, coerență sporită față de alte acorduri și uh, alte convenții multilaterale, comerciale, de exemplu. Participanții la summit trebuie să lanseze o strategie care să permită o întărire a coerenței între diferitele acorduri multilaterale privind mediul și o abordare coordonată între cele trei convenții de la Rio, biodiversitate, schimbări climatice și combaterea deșertificării. În acest sens, ne dorim o întărire a coerenței instituțiilor noastre internaționale. În al doilea rând, uh, tot la partea de guvernanță, trebuie să vorbim despre indicatori și trebuie să vedem cum vom măsura progresele realizate sau nerealizate și cum vom putea să lucrăm pe baza unui alt model de dezvoltare. Rezoluția noastră subliniază că summitul Rio Plus 20 trebuie să ofere un model alternativ de măsurare a creșterii și a bunăstării care să meargă dincolo de evaluarea bazată pe PIB bazându-se pe inițiative cum ar fi sistemul de conturi integrate um, de economie și de mediu, de asemenea Uh, pe măsurarea progresului societăților și pe noi modele de indicatori care să permită o evaluare extinsă, înglobând și partea economică, și partea socială, și partea de mediu. Este un demers important, uh, uh, bazat pe noi indicatori care să ne ofere un nou model de progres mai inclusiv și care să respecte în același timp uh, limitele ecosistemelor. Mă rezum la această prezentare și voi reveni în această după-amiază pe economia ecologică. Mulțumesc! Vă mulțumesc, că dau cuvântul acum domnului Miroslav Mațchi. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început aș dori să îi salut pe toți colegii noștri din Parlamentele Naționale. Acest schimb de opinie opinii la nivel european um, are o semnificație majoră din punctul meu de vedere și aș dori să răspund discursului uh, susținut de doamna Lone Locklind în deschiderea acestei reuniuni. Sunt convins că schimbările instituționale sunt importante, dar mi-e teamă că s-ar putea să ne pierdem în acest labirint până la urmă, pentru că guvernele naționale ale diferitelor țări sunt cele care au ultimul cuvânt de spus și fără acorduri uh, globale nu vom reuși să obținem niciun rezultat. Mi-e teamă că în eforturile noastre legate de cadrul instituțional vom pierde din vedere obiectivele pe care trebuie să le urmărim și aș propune să ne abținem de la formularea unor obiective prea ambițioase pentru că va fi foarte dificil să obținem niște rezultate reale în aceste condiții. Un rezultat posibil, uh, citat de domnul Zeber, este cel de protecție a apei este un element important și din punctul meu de vedere și ar trebui să-l abordăm ca o nouă temă pentru summitul Rio Plus 20. Uh, de asemenea, trebuie să se adauge aici și managementul deșeurilor, unde, iarăși, trebuie să uh, încurajăm acțiunile care se referă la partea sudică, mai săracă, acțiuni de consolidare uh, Trebuie să începem cu pași mici, dar siguri, să nu ne imaginăm că vom putea eradica sărăcia dintr-o dată, dar cu acești pași mici putem să înaintăm, putem să depășim criza și să ne reunim eforturile pentru un acord internațional minim, cel puțin. Luc. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Lucas, care este președintele Comisiei de Mediu a Parlamentului din Estonia. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Da, trebuie să încercăm să dezvoltăm uh, indicatori, însă problema este că în Europa uh, avem tendința de a tot spori nivelul de birocrație de fiecare dată când avem o nouă inițiativă. Și până la urmă ajungem să avem mai mulți funcționari decât oameni angajați pe teren, angajați în sectorul privat pentru uh, consolidarea mm, resurselor și a bogățiilor. Ideea unui tribunal internațional pentru mediu uh, a fost vehiculată și ar putea asigura o supraveghere a legislației și o reducere a ipocriziei, aș spune, la nivel mondial. Sigur că Europa trebuie să joace un rol activ în combaterea schimbărilor climatice, în uh, dezvoltarea economiei ecologice. Trebuie să avem, într-adevăr, o atitudine exemplară dar și din punct de vedere al mentalității, lucrurile trebuie să fie la fel de clare. Când în sectorul energetic uh, noi în Europa utilizăm resurse care provin din uh, Rusia sau din alte locuri și ne bazăm pe tehnologii care încalcă sau regulile de mediu sau care poluează mediul sau când în uh, țările terțe exportăm uh, deșeuri produse în Europa, ei bine, toate aceste acțiuni ne demonstrează ipocrizia. Sigur că criza este un element negativ, dar uh, pericolul cel mai mare este să ieșim din această criză uh, și mai rău decât am intrat. Și mă gândesc la industria auto, de exemplu, care își pregătește relansarea și trebuie să vedem în ce măsură producția de automobile rămâne o producție curată, ecologică. Va vorbi mai târziu. Mulțumesc. Der Kollegin Valley. Vă mulțumesc. Acum îi dau cuvântul doamnei Valei care este președinta Comisiei de Meniu din Parlamentul uh, Regatului Unit. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că, într-adevăr, această conferință este una foarte importantă. Aș dori să spun câteva lucruri din perspectiva Regatului Unit. După părerea mea, toate parlamentele naționale ar trebui să profite de această perioadă care există până în iunie pentru a crește uh, nivelul de cunoaștere a acestui summit pentru ca liderii noștri naționali să sprijine contribuția Uniunii Europene pentru a ajunge la cel mai bun posibil rezultat la Rio. Ne îngrijorează în continuare faptul că propriul nostru prim-ministru nu uh, a spus că dorește să meargă la Rio. Apoi, aș cere Uniunii Europene să obțină uh, cea mai bună poziție de negociere, să colaboreze cât mai bine cu uh, delegația din Columbia pentru a uh, îndeplini aceste obiective legate de dezvoltarea durabilă. Al treilea lucru pe care doresc să-l spun se referă la importanța pe, pe care au parlamentarii. Sunt de acord cu delegația franceză Uh, în sensul că trebuie să ne gândim foarte mult la educație, la, informa, la un proces de informare asupra uh, acestor uh, aspecte legate de dezvoltare durabilă, care nu sunt luate suficient de seamă în, în seamă în momentul în care miniștrii de economie se, noștri de economie se gândesc la dezvoltarea economică, dar nu țin cont prea mult de aspectele durabile. Deci aș dori să cer colegii noștri din celelalte parlamente să conștientizeze opinia publică despre aceste obiective. Ar fi bine să există presiune din exterior exercitată asupra ministrilor din guverne, dar și asupra parlamentarilor, pentru ca toată lumea să înțeleagă că trebuie să ajungem în, uh, într-o modificare de paradigmă, nu doar până la conferința de la Rio, ci și după aceea și din acest punct de vedere consider că inițiativa Globe este una foarte importantă și doresc uh, să cer tuturor să se implice în această inițiativă. Vă mulțumesc. Acum urmează un, uh, un coleg din Parlamentul European, uh, doamna Cucovici. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Rio reprezintă o oportunitate de a da un răspuns acestei crize cu care ne confruntăm acum, în contextul unei dezvoltări durabile și în contextul unor resurse tot mai uh, puține pe care le avem la dispoziție. Dezvoltarea uh, uh durabilă și legătura acesteia cu resursele care sunt tot mai puțite, puține pot, uh, pot fi înțelese uh, printr-o comparație uh, um, făcută cu o persoană care este bolnavă. Uh, o persoană care este bolnavă trebuie să își schimbe complet stilul de viață pentru a se însănătoși. La fel trebuie să facem și noi acum pentru a depăși criza cu care ne confruntăm. Avem nevoie de o, crede, de o nouă creștere economică, de locuri de muncă pentru Uh, tineri, dar în cadrul acestei uh, creșteri economice trebuie să folosim tot mai puține uh, resurse. Și trebuie să ținem seama de această logică în dezvoltarea la care ne vom gândi și prin măsuri legislative, printre altele, trebuie să ajungem în această situație. Um, foarte important în acest context uh, este activitatea tuturor celor care aduc inovații și în acest context trebuie înțeles, uh, înțeleasă strategia 2020. Avem nevoie de o integrare mai mare și salut drept urmare întâlnirea pe care o avem astăzi cu reprezentanții parlamentelor naționale pentru că această întâlnire reprezintă o posibilitate să progresăm mai mult în uh, în uh, sensul dezvoltării durabile. Vă mulțumesc um, și vă mulțumesc și pentru comparația pe care ați făcut-o cu o persoană bolnavă. Acum are cuvântul uh, președintele Comisiei de Mediu din Luxemburg, domnul Bode. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și să felicit Parlamentul European pentru organizarea acestei reuniuni foarte interesante și mulți dintre antevorbitori au insistat asupra rolului pe care Parlamentul European urmează să-l joace la întâlnirea la nivel înalt Rio plus 20, la Copenhaga, din păcate, ne-am confruntat cu o serie întreagă de cacofonie în ce privește reprezentarea europeană. Sper ca acum să fim mai coerenți. La Durban deja lucrurile au fost uh, îmbunătățite. A existat un negociator, a fost vorba despre comisarul responsabil pentru schimbări climatice, s-au încercat încheierea unor alianțe, inclusiv cu țările în curs de dezvoltare și cred că um, să încercat uh, să uh, ne apropiem cât mai mult de ceea ce ne propune pentru asemenea reuniune. Și este într-adevăr necesar pentru că la Rio uh, să putem juca un rol important, să devenim un fel de promotori ai unei politici pe care ne-o propunem, pentru că există riscul ca din nou șefii de stat și de guverne să dorească să se impună mai mult dar sperăm uh, să nu se ajungă la o cacofonie a opiniilor exprimate în numele Uniunii Europene, pentru că trebuie să ne concentrăm uh, pe ceea ce ne propunem și reprezentanta Comisiei să fie cea care va coordona această delegație europeană. Cred că avem deja aliați în țările în curs de dezvoltare și uh, trebuie să uh, încercăm să uh, respectăm promisiunile care au fost făcute. În cei 20 uh, de ani care au trecut de la anterioara reuniune de la Rio, Ehm, nu ehm, și-au ținut toți toate promisiunile făcute. Să ne gândim de pildă în ce s-a întâmplat cu ajutorul pentru dezvoltare, pentru că s-a promis la un moment dat ca din produsul național brut să se acorde um, o parte um, pentru ajutorul pentru dezvoltare, deci cred că Trebuie ca aceste promisiuni să fie respectate pentru ca proiectele de dezvoltare durabilă în țările mai puțin dezvoltate să poată să se realizeze. Suntem cu toții de acord că va trebui să respectăm acțiunile concrete pe care ni le propunem să existe niște uh, cifre care să uh, fie fixate și care să poată fi respectate. Va trebui de asemenea așa cum a spus și uh, Iolainen, să existe un Consiliu pentru Dezvoltare Durabilă care să desfășoare activitate de monitorizare a acțiunilor care sunt proiectate pentru ca ele să se și realizeze în practică. Și cred că va trebui de asemenea să stabilim un fel de indicatori uh, de uh, bunăstare uh, care să susțină și uh, PIB-ul, dar să fie indicatori care să fie recunoscuți pe plan internațional uh, și care să reflecte și nivelul de dezvoltare durabilă care a fost atins. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum um, primește cuvântul colega van der Verft. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. În țările de, de, jo- de, în țările de jos sărbătorim astăzi Ziua Națională a Copacilor, care uh, contribuie la biodiversitate. Discutăm întotdeauna despre o economie ecologică, însă ce înseamnă o economie ecologică? Care este punctul de întâlnire între ecologie și economie și cum se pot consolida și sprijini reciproc aceste două domenii? Eu îmi doresc să ajungem la o viziune europeană asupra unei economii ecologice, Um, dar la această viziune putem ajunge doar dacă ținem um, seama de domeniul politic și de domeniul economic. Apoi, uh, se discută despre o foaie de parcurs și noi sprijinim um, o asemenea foaie de parcurs. Uh, sunt importante uh, obiectivele și instrumentele. Instrumentele nu sunt neapărat uh, doar instrumente politice, ci și instrumente uh, educaționale, de exemplu, sunt foarte importante. Apoi, în al treilea rând, guvernanța ecologică este foarte importantă și mă alătur celor care au, cerit, că au cerut consolidarea rolului programului ONU pentru mediu, și avem nevoie de abordare globală pentru că doar așa putem să facem un pas mare înainte. Din punctul de vedere al uh, guvernanței, uh, putem să spunem că trebuie să gândim local, dar să uh, fim activi la nivelul global. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Panio. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Este o plăcere să ne putem întâlni cu colegii noștri, membrii ai Parlamentelor Naționale, pentru a dezbate astăzi asupra mm, pregătirii uh, reuniunii la nivel înalt Rio plus 20. De 20 uh, de ani încoace, uh, de la anterioara reuniune de la Rio, um, trebuie să ne întrebăm care au fost progresele realizate și uh, să vedem de asemenea uh, dacă nu am regresat, care trebuie să fie linia roșie, care trebuie să fie uh, respectată și impusă cu ocazia acestei reuniuni la nivel înalt din iunie um, anul curent. Și așa cum a spus și colegul nostru Gerbrandi, este o problemă de guvernanță pe plan global. Deci, um, aceste reuniuni la nivel înalt nu trebuie să fie doar reuniuni la care să exprimăm bunele intenții, ci să reflectăm și realități care să reflecte opinia publică. Și, uh, de asemenea, în ce privește uh, propunerea de a organiza un consiliu pe plan mondial uh, în ce privește mediul înconjurător, mi se pare o propunere viabilă și interesantă. Noi, împreună cu ceilalți uh, colegi uh, din Parlamentul European, știm exact uh, care au fost rezultatele întâlnirii de la Copenhaga în probleme de mediu și nu trebuie să mai existe un decalaj între opinia societății civile și opinia guvernanților în materie de dezvoltare durabilă. Trebuie să, ca dezvoltarea durabilă să dobândească un caracter de credibilitate. Deci, cu ocazia unei reuniuni la nivel înalt de acest tip, uh, în ce privește schimbările climatice, uh, trebuie să ne gândim că, din nefericire, există și un număr foarte mare de refugiați din motive climatice, peste 250 de milioane de persoane. Noi trebuie să Cunoaștem de asemenea care să fie destinația fondului verde care a fost stabilit recent la Durban uh, și despre care s-a vorbit și la Cancun, dar din păcate nu există nici măcar o centimă dintr-un dolar care să funcționeze deja. Uh, pentru stabilirea um, schimbărilor climatice. Deci țările industrializate în 2013 și până în 2020 vor trebui să pună la dispoziție acest fond, fond pentru a putea să uh, se stimuleze creșterea durabilă și pentru ca toate demersurile noastre privind mediul să dobândească o mai mare credibilitate. Mulțumesc, iar acum îi dau uh, colegei Poloc din Parlamentul polonez este uh, adjunctă a președintelui Comisiei pentru Mediu. Jednym z instrumentów dla osiągnięcia celów w zakresie osiągania instrumentele care ne vor ajuta în îndeplinirea obiectivelor ecologice pe care ni le-am propus și îndeplinirea obiectivelor sociale pe care ni le-am propus, se bazează pe o politică care uh, să țină seama de schimbările climatice. De exemplu, în momentul în care creăm noi locuri de muncă, trebuie să vedem, trebuie să ne gândim și la Uh, domeniile care sunt legate de o dezvoltare durabilă. Lucrurile pe care le-am uh, obținut până în acest moment în acest, domeniu, în acest domeniu ar trebui să fie analizate foarte bine și această sarcină revine uh, instituțiilor și instituțiilor economice și universităților. Este foarte important să, să uh, influențăm cumva nevoile societății, să arătăm oamenilor că și ei însuși pot avea o influență directă asupra mediului înconjurător prin uh, modul în care își iau uh, hotărârile um, de consum cotidian. Foarte importantă este în acest context și dezvoltarea societății civile și construirea unui uh, climat care să uh, aibă o atitudine pozitivă față de o dezvoltare durabilă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna uh, Volac. Acum, Judith Merkis are cuvântul, după, după care domnul Vitorio Prodi. Judith Merkis. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, uh, dragi colegi, pentru că ați venit astăzi la acest eveniment unic. După părerea mea și întâlnirea um, de la Rio va fi una unică. Aș dori să mulțumesc uh, colegilor din uh, Danemarca care ne-au adus aminte de acest slogan, să gândim global și să acționăm la nivel local. Este foarte important să nu uităm nivelul local, pentru că uh, Există foarte multe evenimente globale care discută macropolitici, dar noi ar trebui să cucerim inima cetățenilor, așa cum am făcut în urmă cu 20 de ani. Pentru că în urmă cu 20 de ani am atras atenția asupra tuturor despre, în ce, despre ce direcție ne dorim pentru planeta noastră. Aș dori să mă întreb dacă președintele Danemarcei va fi uh, prezent la acest summit, pentru că acest lucru va consolida poziția Uniunii Europene. Foarte important este să uh, discutăm în mod foarte concret cadrul legal. Există îngrijorări din punctul de vedere a resurselor materiale, deși aici există anumite îmbunătățiri, și mă gândesc aici și la directiva care urmează în legătură cu transparența din Uniunea Europeană, la legea Dodd-Frank din Statele Unite, dar directiva europeană ar trebui să țină seama de mediul înconjurător, de responsabilitatea socială a corporațiilor, de, transpa- de transparență, ce se întâmplă peste tot în lume, uh, în legătură cu bunurile produse, care este impactul de mediu și ce am putea face pentru a modifica acest uh, impact. Deci cred că este uh, momentul ca la Rio să discutăm o lege uh, a transparenței globale și uh, avem nevoie de această transparență. Și mai am câteva secunde la dispoziție să spun că în acest an în care resursele de apă sunt atât de importante, trebuie să discutăm despre resursele de apă, pentru că economia viitorului însă va duce nu doar la un uh, conflict între uh, vom, vom avea un conflict important legat de apă și trebuie să discutăm despre apă și la Rio. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul Vitorio uh, Prodi și apoi colegul Pirilio. Grazie, președinte. Um, parto dal... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este evident că resursele uh, naturale sunt uh, limitate. Drept urmare, consider că este absolut esențial să ne definim și noi însăși câteva lim- limite. Desigur, um, trebuie să garantăm un acces la resursele naturale, dar acest lucru trebuie să aibă loc într-un mod durabil și ținând uh, cont de realitatea interdependenței globale, trebuie să găsim o modalitate de a, uh, de a lucra împreună pentru a gestiona situația actuală pe baza unui consens. Cred că avem nevoie de o nouă, de o nouă analizare a structurilor internaționale, instituționale. Desigur, uh, putem continua în cadrul instituțiilor Națiunilor Unite, dar uh, aceste instituții ar trebui să aibă responsabilități care să fie comparabile cu responsabilitățile unor instituții cum este Organizația Mondială a Comerțului. Putem să gestionăm resursele într-un mod corect doar dacă facem acest lucru pe baza unui consens. De asemenea, societatea noastră ar trebui să se concentreze mai puțin pe aspectele materiale, trebuie să găsim noi modele de investiții în resursele umane, în dezvoltarea uh, uh, oamenilor și în gestionarea instituțiilor la toate nivelurile. Este vorba de o altă modificare fundamentală și ar fi într-adevăr nevoie să avem o, o nouă perspectivă asupra bunurilor comune, asupra bunurilor care ar trebui să fie gestionate ținând cont și de generațiile viitoare. Cred că, într-adevăr, trebuie să ne concentrăm mai puțin pe aspectele materiale. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Pirel acum. Muchas gracias, señor presidente. Eh, yo eh, quiero mostrar mi satisfacción. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că sunt foarte mulțumit de obiectivele care au fost stabilite aici și pe care cu siguranță dorim cu toții să le îmbrățișăm. Dar eh, doresc să-mi exprim și rezervele mele ca multe alte colege, ca mulți alți colegi, pentru că în clipa de față această reuniune la nivel înalt se desfășoară în contextul unei crize economice globale. Există multe uh, reduceri financiare care sunt uh, operate acum pe plan național. Noi, în același timp, ne dorim o dezvoltare durabilă. Uh, Uh, Uniunea Europeană. De asemenea, spunea că și în spațiul aerian uh, trebuie să existe o reducere a emisiilor de noxe și în acest sens trebuie să fie luate măsuri. Noi însă trebuie să reprezentăm uh, opiniile cetățenilor, problemele cetățenilor și subiectele apropiate de sufletul lor trebuie să fie promovate. Într-o perioadă în care uh, activitatea economică trebuie să țină seama și de uh, utilizarea Uh, rezonabilă a resurselor naturale trebuie să fie avută în vedere și de asemenea componenta socială care este importantă pentru dezvoltarea durabilă. Părerea noastră este că această componentă socială trebuie avută în vedere pentru că altfel s-ar putea ca rezultatele să nu fie cele dorite um, în ce privește protecția mediului înconjurător, cu siguranță că trebuie să îi acordăm o atenție maximă și uh, există firește diverse uh, soluții care pot fi imaginate, dar să uh, încercăm să evităm repetarea unor greșeli pe care le-am comis în trecut. Președintele, domnul Pisolo-Bilo și după aceea Ana Rosbach. Și în felul acesta, uh, cu uh, ultima intervenție, vom încheia și lista noastră de vorbitori. Deci colegul Lisonoghelos. Ist nicht hier, okay. Se pare că nu este prezent în sală. Atunci Ana Rosbach. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să le spun bun venit în mijlocul nostru tuturor uh, celor care participă la această întâlnire și doresc să mulțumesc doamnei Loflin care ne-a oferit o foarte bună imagine a strategiei președinției daneze. Eu am participat la COP 15, 16 și 17 și um, uh, problema mi s-a părut uh, constă în faptul că interesele naționale și așteptările naționale sunt atât de diferite. Dar tocmai de aceea, asemenea întâlniri cu reprezentanții uh, parlamentelor naționale mi se uh, pare că sunt deosebit de importante. Ce din lumea a treia își doresc în primul rând un sprijin financiar. Și Uh, câteodată pentru proiecte care sunt uh, mai greu de uh, înțeles pentru noi. Iar noi vom spune că atunci când suntem noi chemați să cheltuim bani și nici noi nu dispunem de foarte mulți bani, proiectele ar trebui să fie prezentate cât mai concret ca să poată să constituie pentru noi un argument Ehm, noi în Europa avem o responsabilitate în legătură cu modul în care ne gospodărim banii. Ca să vă dăm doar un exemplu, alimentele. Noi încercăm să pescuim și uh, rezervele de pește din uh, zona țărilor în curs de dezvoltare și după aceea alimentele noastre într-o proporție foarte mare ajung la lada de gunoi. Lucrurile nu pot să continue în felul acesta. Uh, trebuie să ne schimbăm politica și în același timp trebuie să ajutăm țările în curs de dezvoltare să își exploateze ele însele resursele. Iar în legătură cu deșeurile, eu aș vrea să uh, mă refer în primul rând la fenomenul despăduririlor, pentru că tăierea necontrolată a copacilor constituie o problemă pe plan global. Eu cred că în Europa avem în clipa de față o bună infrastructură și uh, uh, știm foarte clar cum putem ajuta și țările în curs de dezvoltare în construcția unor infrastructuri. Cred că aici putem noi, europenii, să intervenim. Mulțumesc uh, colegei Rosbach și iar acum îi dau cuvântul colegului Visologhelo. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol central în ce privește reuniunea la nivel înalt Rio plus 20. Acest lucru se poate întâmpla în două modalități. Pe de o parte, trebuie să ținem seamă de așteptările societății civile și pe de altă parte de elaborarea unei strategii care să încerce să promoveze aceste obiective active la întâlnirea la nivel înalt. La reuniunea uh, din anul 2002 de la Johannesburg uh, s-au comis o serie întreagă de greșeli pentru că nu uh, am putut să ne prezentăm cu o strategie comună, cu obiective convenite pe plan european. Aceasta a constituit o mare probleme și, ca atare, și rezultatele, într-un fel, au fost periclitate de la bun început. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol puternic, să se implună pe plan uh, internațional, să nu așteptăm uh, uh, ca această reuniune să uh, se desfășoare, să, de, din momentul de pregătire trebuie să colaborăm cât mai strâns cu parlamentele naționale și cu parlamente din afara Uniunii Europene pentru ca uh, această reuniune să fie cât mai bine pregătită. În mod special, reprezentanții societății civile trebuie să aibă ocazia să se pronunțe uh, pentru că noi nu trebuie să folosim drept pretext criza economică actuală pentru că după aceea să nu se poată ajunge la rezultatele scontate. Nu, noi trebuie să ne angajăm în fața coeziunii sociale, a ecologizării economiei pe plan global. Mulțumesc foarte mult! Iar acum, colega Hipner, ultima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte după 20 de ani încercăm să uh, sintetizăm rezultatele obținute. Analizăm ceea ce am obținut până acum și ceea ce ne propunem pentru viitor. Dar pentru a putea trage un bilanț, trebuie să găsim răspunsul la întrebarea ce înțelegem prin dezvoltare durabilă. Pentru că de multe ori eh, acest concept este într-un fel interpretat în Africa și altfel în Uniunea Europeană. Deci să stabilim foarte clar care sunt eh, factorii eh, pe care ne bazăm, ce anume urmărim. Dacă ne gândim la dezvoltarea din Africa și comparăm dezvoltarea statelor africane cu statele europene, deja apar mari diferențe. După aceea trebuie să clarificăm și care sunt criteriile pe care uh, le aplicăm în studiile comparative din interiorul Uniunii Europene, pentru că dezvoltarea durabilă din Uniunea Europeană poate fi privită ca un tablou general sau poate fi văzută ca suma dezvoltării durabile din diversele regiuni uh, din interiorul Uniunii. Deci, uh, în ce privește dezvoltarea, demersurile de inovare, serviciile modernizate, um, ele toate um, pot să ne ducă la atingerea unui anume progres, dar acest lucru nu este posibil fără realizarea unui dialog pe plan social. Doar prin implicarea societății um, și uh, cetățenilor este posibil să găsim o soluție comună fără dialog, la nivelul cel mai de jos, la sfelul societății, fără o acceptanță din partea cetățenilor, nu vom putea să ajungem la o dezvoltare durabilă. Un bun exemplu în acest sens îl constituie uh, domeniul energetic dacă societatea nu va susține în continuare utilizarea energiei atomice, uh, se uh, poate ajunge la uh, un dezechilibru pe plan energetic. Președintele. Am încheiat lista vorbitorilor. Îi voi da cuvântul acum președintei Comisiei pentru Mediu din Parlamentul danez, doamnei Lone Locklind, pentru a sintetiza concluziile reuniunii noastre. După aceea, toți oaspeții sunt invitați să continuăm dezbaterea noastră la un prânz pe care îl oferă președintele Parlamentului European, Martin Schulz. În continuare vom putea să avem un schimb de opinii. Sunteți invitați cordial la acest lunch la ora 13. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor pentru implicarea foarte activă în această dezbatere. Cred că a fost o discuție foarte binevenită și dezbaterea a reflectat faptul că noi avem încă proaspăt în minte uh, ceea ce s-a petrecut la Rio în 1992 și că acum uh, dorința de a ajunge la o dezvoltare uh, durabilă este îmbrățișată cu mult entuziasm. Bineînțeles că trebuie să ne străduim ca ceea ce a fost prevăzut până acum să se și realizeze în practică. În ce privește discuția despre modul în care lucrurile trebuie să se petreacă de aici înainte, cred că uh, este foarte bine venită și cred că doamna Voli din partea Marii Britanii a avut mare dreptate când a spus că noi uh, trebuie să ne asigurăm în primul rând că populația noastră conștientizează ceea ce ne propunem noi și că încearcă să Uh, îmbrățișeze cu la fel de mult entuziasm aceste obiective. Din acest punct de vedere, educația este foarte importantă, așa cum s-a întâmplat și în anii 90, când uh, am uh, încercat să promovăm și la nivelul societății civile Agenda 21. Deci, împreună cu colegii noștri din parlamentele naționale și cu membrii guvernelor noastre, va trebui să conlucrăm. Eu uh, uh, reprezint un partid care face parte din coaliția guvernamentală din Danemarca și uh, se pare că nu este dificil să ajungem la o opinie comună. Sigur că și la Rio va fi important ca primul ministru din Danemarca, sunt uh, convinsă că uh, va participa acolo. E bine, uh, doamna prim-ministru, sper că va putea să promoveze corespunzător agenda pe care ne-o propunem noi, astfel încât uh, Uniunea Europeană să se dovedească un negociator de succes. Benșier eu cred că este într-adevăr important ca aceste structuri internaționale să poată să funcționeze, să nu înaintăm și în continuare doar cu pași mici, pentru că timp de 20 de ani am tot făcut pași mici. Acum este nevoie de o paradigmă care să se bazeze pe acțiuni de sus în jos, dar și de jos în sus. Și am apreciat foarte mult uh, sugestiile care au fost făcute, inclusiv în ce privește un sistem, un organism internațional uh, care să monitorizeze activitatea în domeniul mediului, așa cum este Organizația Mondială a Comerțului, deci structuri similare și cred că va trebui să includem și reprezentanții Uh, oamenilor de afaceri în uh, negocierile noastre și uh, să niște să negociem niște obiective um, obligatorii în agenda noastră. Îmi pare foarte rău că nu pot să uh, menționez uh, toate sugestiile care au fost făcute, dar ceea ce vreau să spun este că nu trebuie să uităm că există mari diferențe de opinie. Noi în Europa avem un anume privilegiu. Noi încercăm să ne schimbăm propriile noastre sisteme, dar să nu uităm și că uh, uh, această reuniune de la Rio uh, se referă și la marile diferențe și decalaje care există încă în lume, la problemele de sărăcie cu care multe țări se luptă și nu doar țări în curs de dezvoltare au asemenea probleme. Deci, uh, uh, obiectivul de 0,7% uh, din PIB pentru dezvoltare și aj, ajutor um, de dezvoltare, cred că va fi un procentaj fezabil, astfel încât dezvoltarea durabilă să poată fi promovată și să devină un succes pretutindeni în lume. Sper că avem obiective specifice care să stimuleze dezvoltarea durabilă pe plan global și sper ca dumneavoastră când vă veți întoarce în parlamentele naționale, dar și în activitatea din Parlamentul European, să continuați demersurile uh, să îi determinați pe liderii politici să acționeze în spiritul obiectivelor formulate. Vă mulțumesc pentru participare și pentru șansa pe care mi-ați acordat-o de a mă adresa dumneavoastră. Mulțumesc. A fost uh, o intervenție finală binevenită. Mulțumesc tuturor uh, constatăm că există multe elemente comune ale demersurilor diverselor guverne și ideilor pe care le apărăm în diversele capitale. Trebuie să promovăm aceste obiective pentru că tot ceea ce ține de conferința Rio Plus 20 încă la nivelul opiniei publice nu este suficient de uh, promovat pentru uh, a declanșa o bună comunicare în cele 27 de state membre. Dar că există o atenție, intenție în acest sens demonstrează faptul că ați venit astăzi la această întâlnire. Vă doresc poftă bună și la ora 15 Continuăm discuția noastră, cea de-a doua parte a discuției noastre și comisarul pentru probleme de mediu, Ianoș Potocnic, va fi prezent, ă, iar după aceea vom avea ocazia să avem o nouă dezbatere. Deci, pe curând, întrerupem aici ședința.